importante și sunt recunoscător tuturor celor care sunt implicați în această inițiativă. Mulțumesc, domnule Kaczmarek. Declarația scrisă 0010 din 2012 pentru introducerea unei zile europene înghețatei produse artizanale care este uh, inițiată de membrii uh, Silvestri, de Castro, Mölzer, Viela și Stadler. A întrunit de asemenea majoritate partea membrilor Parlamentului. Conform articolului 123 al regulamentului, va fi um, remis uh, destinatorilor și um, semnatarii uh, vor fi menționați în procesul verbal. Îi dau cuvântul domnului Silvestris. Este vorba despre înghețata produse. Vă rog. Domnule președinte, Ziua Europeană pentru această înghețată va fi eh, sărbătorită pe 24 martie. Doresc să mulțumesc domnilor de Castro și celorlalți eurodeputați pentru că um, au susținut această inițiativă. De altfel, au putut să și uh, guste această înghețată. Și um, a avut mulți consumatori. Asociația producătorilor a venit până la Strasburg pentru a ne oferi mostre din această înghețată. Și uh, noi stimulăm, de fapt, calitatea, uh, un produs care nu este contrafăcut, laptele proaspăt uh, și fructele proaspete. Este și un sprijin pentru fermierii noștri și, de fapt, se și reduce emisia de bioxid de carbon. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, trecem acum la voturi și este vorba despre raportul TAIN. Modificarea protocolului privind statutul uh, Curții Europene de Justiție. Îi dau cuvântul raportoarei doamna TAIN. Stimați colegi,